Okay, so then let's uh, start our... Bună ziua și haideți să începem reuniunea noastră și o să trec la limba mea maternă. Dragi colegi, în primul rând aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că începem abia acum. Mi-am notat greșit, mi-am notat 13.45. Îmi pare foarte rău, este greșeala mea și îmi cer scuze. Așa că începem acum cu ordinea de zi și începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt opinii contrarii și nu pare să fie cazul, atunci văd că nimeni nu ridică mâna. Pot să vă informez că reuniunea de astăzi este transmisă în direct pe internet. Ați primit rezultatele reuniunii coordonatorilor din 27 octombrie și dacă nu sunt obiecții față de acel document, atunci sunt considerate adoptate. Avem interpretare astăzi în franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, portugheză, cehă, letonă, polonă, bulgară și română. Aș dori să mulțumesc foarte mult pentru faptul că astăzi am reușit să avem 12 limbi care să fie oferite la interpretare. Se pare că eforturile noastre în ceea ce privește ziua de astăzi, cel puțin, au dat roade și faptul că am insistat să avem interpretarea funcționat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal al ședințelor din 2 septembrie, 7 septembrie, 12 octombrie și 26-27 octombrie. Dacă nu aveți obiecții față de aceste procese verbale, nu pare să fie cazul, atunci ele sunt considerate adoptate. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, este vorba de starea și situația cu privire la negocierile din trialoguri care sunt în curs cu privire la politica agricolă comună, atât planurile strategice PAC, regulamentul orizontal și organizațiile comune de piață. Știți că Întotdeauna avem uh, tradiția de a raporta în comisia noastră de la trialog și vom începe cu aceste rapoarte pentru că pe 10 noiembrie a avut loc uh, super trialogul, adică deschiderea negocierilor uh, în trialog cu Consiliul și cu Comisia și în această dimineață, după cum ați ști, știți, a avut loc al doilea trialog pentru planurile strategice, deci primul trialog separat pe tema regulamentului despre planurile strategice PAC. Bun. Acum am putea să începem fără să mai uh, prelungim și să dăm cuvântul direct celor trei raportori care au câte trei minute fiecare pentru ca să ne raporteze din trialog. Primul are cuvântul Peter Iar. Pentru planurile strategice PAC, trei minute. Te rog, Peter. Da, bun. Da, bună ziua tuturor. Aș vrea să fac un rezumat al trialogului. În primul rând ne-am pus de acord pe metoda de lucru, am mai stabilit încă o dată care este calendarul, am împărțit uh, foarte bine locurile de negociat. M-am simțit onorat că vicepreședintele nostru, Timmermans, a venit în prezență chiar, a venit chiar uh, în uh, fabrica politicii agricole comune, putem să o numim așa ca, și să o luăm ca pe un compliment. După părerea mea, atmosfera a fost mai bună decât ne așteptam. Ritmul destul de dificil, dar totuși a fost o discuție deschisă și s-a pregătit mai ales terenul tehnic. Am început să vorbim despre condiționalitate, am început să vorbim despre criterii și schimbul a fost foarte bun, foarte deschis și viu dar ritmul, după cum spuneam, lasă de dorit, ar trebui să mai băgăm puțin cărbuni, însă sigur că la nivelul tehnic se lucrează mai repede, E nevoie însă de o direcție politică la toate aceste activități și deci va trebui să le, punem, să le îmbinăm pe cele două. Ca impresie pot să spun că am avut impresia că și Comisia este de multe ori mai apropiată de Parlament decât Consiliul. Aici Consiliul mai are câțiva pași de făcut, dar pe total atmosfera era bună, viteza trebuie crescută, dar pe total a fost un, o experiență îmbucurătoare. Un lucru la care ar trebui, uh, a trebuit să ne oprim după două ore, uh, ne-am dus uh, la discutam tocmai despre productivitate și vicepreședintele tocmai uh, și-a dat și dumnealui părerea la Productive Features. Este vorba de raportul între suprafețele neproductive, nefolosite și cele folosite și trebuie să vedem ce pot face statele membre în domeniul acesta al raportului dintre cele exploatate și cele neexploatate. Oricum, toți cei care au terminat reuniunea în această dimineață au avut un pic mai mult curaj, cred eu, la sfârșitul reuniunii decât la început. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult lui Peter Iar. N-a fost chiar 100% clar, dar Aș fi vrut să vorbim mai întâi despre super trilogul din 10 noiembrie, dar tu deja ai făcut un rezumat și din 10 noiembrie, cât și din ziua de astăzi am văzut. Nu-i nimic. Haideți să trecem mai departe la celelalte două regulamente, pentru că în afară de super trialog, la ele nu a avut loc altceva, deci îi dau cuvântul mai întâi lui Ulrike Müller. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am uh, putut să ne prezentăm poziția Parlamentului la Super Trialog, iar acum avem primele ședințe interinstituționale la nivel uh, tehnic. Echipele s-au întâlnit și au discutat în primul rând aspectele organizaționale. Ne-am pus de acord să nu trecem de la un articol la altul și să uh, o luăm cronologic, ci să facem uh, pachete tematice și să discutăm pe ele. Am împărțit materia în opt blocuri de negociere, în primul rând guvernanța, după aceea acorduri financiare, după aceea cadrul de performanță și noul, noul model de productivitate, verificările comisiei și sancțiuni, transparența și auditarea, rezerva agricolă sau a rezerva de criză, cum am numit-o noi, condiționalitatea și încă un bloc la sfârșit, blocul 8, care este diverse. Până acum ne-am pus doar de acord că la început o să abordăm guvernanța, primul bloc, iar um, ordinea celorlalte pachete nu este stabilită încă, va fi stabilită la următoarea ședință sau la următoarele ședințe. Iar nouă ne revine sarcina să discutăm cu raportorii din umbră cum vrem să avansăm, ce vrem să facem în următoarele două triloguri. Iar despre pachetul de guvernanță, trebuie spus că aici intră mai multe probleme autoritățile de plăți, autorităților de coordonare, autoritățile de certificare și sarcinile acestora, dar trebuie definite și sarcina comisiei. Ideea noastră a fost să creăm o structură mult mai clară și să fie mai bine definite competențele fiecărui actor implicat. Nu avem aici prea multe diferențe între pozițiile noastre instituționale, nici față de Consiliu măcar, dar Consiliul a identificat anumite probleme la sarcinile suplimentare pe care trebuie să le primească diferitele instituții și bineînțeles că Parlamentul și-a exprimat dorința de a folosi mai multe acte delegate în loc de acte de punere în aplicare, ceea ce nu e neapărat pe placul Consiliului. Dar următorul domeniu va fi reglementat uh, la următoarea reuniune și vom merge atunci în mai multe detalii. Sunt convinsă însă că împreună cu raportoarea noastră din umbră o să putem să facem progrese mari și să putem înainta până la urmă lucrurile chiar și cu Consiliul și apoi să avem și aprobarea Comisiei. Pe 4 decembrie vom avea primul trialog, iar înainte, desigur, vom mai avea multe alte ședințe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ulrike Müller. Acum aș vrea să rog pe Eric Andrieu să ne raporteze de la Super Trialog cu privire la organizația comună de, organizarea comună de, a piețelor. Vă rog. Din păcate, sunetul este absolut indescifrabil. Thank you. Monsieur Andrieu, est-ce que vous pourriez... Domnule Andrieu, credeți că ați putea să încercați să rebranșați casca și să vă dăm din nou cuvântul după aceea. Deci trageți, vă rog, firul și rebăgați-l. Monsieur Andrieu, vous pourrez vous parler... Oui. oui. Voilà. Domnule Andrieu, acum mă auziți? Da, mult mai bine, mulțumim. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze. Se pare că problemele tehnice continue, spune vorbitorul. Așadar, în legătură cu trialogul nu mai pot să adaug prea multe, oricum fiecare instituție poate să-și adauge puțin impresiile sale, dar în ceea ce privește organizarea comună a piețelor, pot să vă spun că în super trialog am respectat uh, angajamentul pe care ni-l luasem în cadrul uh, reuniunii din Parlament. Am împărțit uh, în cinci blocuri subiectele. Consiliul vroia trei blocuri, dar o să mai discutăm la reuniunea raportorilor din umbră. Calendarul e destul de strâns. Avem pe 2 decembrie primul, prima întâlnire, primul trialog. Am avut deja o întâlnire tehnică cu consilierii care au lucrat la nivelul Parlamentului și apoi a avut loc și o reuniune instituțională care este prevăzută și o reuniune tehnică cu consilierii noștri, dar și o reuniune a raportorilor din umbră care va avea loc pe 27 noiembrie, pentru ca să pregătească tocmai trialogul de pe 2 decembrie. Într-o primă reuniune tehnică instituțională, raportul pe vinuri s-a discutat și aici se pare că Consiliul este mai apropiat de poziția Parlamentului decât uh, Comisia. Dar uh, ne așteptam, de fapt, la această poziție. E destul de clar că la următoarea reuniune instituțională problemele legate de piață vor fi discutate, pentru că există o dorință foarte mare din partea tuturor de a avansa pe dosar și pe conținut mai ales. În legătură cu OCM-urile, Consiliul trebuie să-și mai precizeze mandatul pe anumite sectoare și mai ales în jurul problemei piețelor și organizării producătorilor. Dar lucrurile totuși avansează destul de bine și chiar se poate spune că se discută la un nivel foarte competent și de asemenea președinția germană aduce o calitate în discuții pe care trebuie aici să o salut. Aș dori, deci, doamne, domnule președinte, să vă spun că pe 2 decembrie, deci aveam cu adevărat, avem cu adevărat prima dată în care se va lucra serios. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc foarte mult lui uh, Eric Andrieu, iar acum raportorii din umbră, din uh, reuniunea de astăzi a triogului cu privire la planurile strategice PAC, au ocazia să ne spună câte ceva. Peter iar a făcut deja un rezumat, dar o să-i mai dau cuvântul în final pentru ca să tragă câteva concluzii după discuția aceasta. Dar acum Maria Noi și două minute.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 Atunci uh, Martin Hlavacek sau Jeremy Desel? Asta e ce am eu pe listă aici. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim foarte mult și lui Peter uh, Iar, ca raportor, spune domnul Hlavacek pentru că a rezumat foarte bine ceea ce s-a întâmplat la prima negociere. Cred că e foarte încurajator că am putut să împărțim materia pe blocuri. Aceasta e un lucru care ne va ajuta, dar e foarte de salutat și că există un spirit pozitiv în negocieri. Noi am avut o poziție destul de fermă în Parlamentul European, mai ales acum patru săptămâni, pentru că noi aveam un acord foarte echilibrat. Și pentru noi, Renew este un element foarte important pe care trebuie să-l menținem. Susținerea în Parlament poate fi puternică sau poate să fie foarte fragilă și suntem conștienți de faptul că trebuie să păstrăm uh, un echilibru cât se poate de bine Știm că și Comisia are anumite viziuni și vederi clare pe poziții diferite, de exemplu cum ar fi arhitectura verde, dar și pe alte subiecte și știm că și Consiliul are opinii foarte puternice. Am avea nevoie, deci, să ne menținem poziția foarte ferm și pentru grupul nostru vreau să zic că e chiar esențial. Apoi trebuie să păstrăm și aproape, să stăm aproape de uh, regulamentul orizontal, pentru că sunt anumite intersecțiuni în cadrul planurilor strategice care se intersectează cu uh, regulamentul orizontal. Oricum, aș vrea să-i încurajez pe negociatorii noștri să fie curajoși, să fie puternici și aș vrea să invit și alte instituții în loc să folosească strategia bombardamentului media să vină mai bine să se așeze cu noi la aceeași masă și să lucreze în grupurile de lucru, interconectat, încercând să păstrăm un echilibru, nu numai la început și la sfârșit, ci și în, uh, pe parcursul negocierilor. Eu cred că dacă lucrurile nu sunt clare, nu o să avem un acord pe nimic. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și acum următorul pentru două minute este domnul Gilles Breton. Monsieur Le Breton, est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton Speak, s'il vous plaît Puteți apăsa butonul Speak, domnule Le Breton? Ok, dann uh, eh, versuchen wir es vielleicht später. Bun, mai încercăm mai târziu cu dumnealui și așa că îi dau cuvântul acum domnului Hosling. Două minute. Domnul Hoisling se pare că nu este conectat. Domnul Rusen, atunci, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului Peter Iar pentru eforturile pe care le-a făcut pe această temă. Eu cred că e foarte bine ca să acționăm repede așa cum am făcut-o și până acum. Oricum am avut un debut foarte bun și ritmat și zic că ar trebui să continuăm tot așa, însă trebuie să creăm cât mai repede claritate pentru agricultorii noștri. Despre aceasta este vorba și de aceea e nevoie de un calendar strâns. Poziția Parlamentului și Consiliului au avut o bază de negociere uh, foarte bună Mie mi se pare foarte dezamăgitor că domnul comisar Timmermans acum uh, se exprimă în presă și spune că există dubii sau că a lăsat să se înțeleagă că există dubii. Dumnealui a vorbit în presă despre o corectură ulterioară a întregului uh, proiect. Comisia nu este până la urmă decât cea care trebuie să pună în aplicare un acord democratic pentru mine este foarte important însă în continuare să avem uh, poziții echitabile de plecare pentru toată lumea și egale. Parlamentul a spus-o în poziția pe care a afirmat-o de mai multe ori. Nu vrem să lăsăm uh, mai multă marjă de manevră pentru statele membre pentru ca să punem în plus condiții suplimentare pentru uh, prima de bază. Pentru noi e foarte important ca Parlamentul să nu devieze de la cele spuse până acum. Bineînțeles că este important să avem și măsuri care să fie bine țintite și să fie bine pregătite, dar pentru acestea avem uh, regulile din domeniul uh, climatic sau din domeniul uh, condiționalității ecologice. Aici cred eu că ea joacă un rol foarte important, condiționalitatea, atunci când e vorba de aspectele ecologice și ea influențează și subvențiile de bază. E foarte important pentru negocierile în curs. Oricum, eu zic că negocierile au debuta, debutat bine și mă bucur foarte mult și de trilogurile care vor urma și sper ca și colaborarea bună să fie menținută pe parcursul negocierilor pentru ca să putem să avem o politică agricolă cum trebuie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum domnul Flanagan, două minute. Yes. Yeah. Uh, thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E bine să începem cu trialogurile. Trebuie să spun că există totuși anumite dificultăți atunci când e vorba de felul în care sunt organizate. Mai ales uh, mă refer aici la felul în care sunt organizate reuniuni uh, foarte, pe, foarte din scurt și sunt și anulate foarte din scurt. De multe ori, însă, spre disperarea multora. Însă și astăzi s-a spus că după reuniunile trialogului vom avea o reuniune a raportorilor din umbră în care să putem să mai discutăm ce s-a întâmplat la, la trialog și după aceea, puf, a fost anulată în ultima secundă. Sigur că câteodată anumite lucruri trebuie să fie anulate, dar totuși se întâmplă puțin cam des și mai des se anulează decât se respectă un orar sau un calendar. Ni s-a spus chiar foarte clar și poate puteți să-mi clarificați și mie această chestiune, că în reuniunea uh, raportorilor din umbră se a ajuns la un acord că vom transmite un mesaj la sfârșitul fiecărui trialog, astfel încât să nu fie o liniște totală pentru întreaga perioadă în care se desfășoară negocierile până în martie și că am vrea să spunem ce se întâmplă la întâlniri. Dar uh, aceasta este o reuniune publică până la urmă și exact ce s-a întâmplat. Eu n-am nicio problemă uh, cu ce cu faptul că trebuie să informăm, doar că înțeleg că ne pusesem de acord să transmitem ce s-a întâmplat și după aceea să avem uh, faptul că informăm, uh, trebuie ca procesul să aibă loc și nu putem doar să tot schimbăm lucrurile. Trebuie să ținem cont mai mult decât de majoritate și de alte poziții aici. Aș vrea de asemenea să vă rog încă ceva, dacă puteți să ne explicați cum se poate ca să se dorească să lucrăm cu condiționalitatea și pe ecoscheme, dar nu cred că e foarte clar pentru comisie ce vrem noi până la urmă și dacă obținem ceea ce vrem, toată lumea trebuie să înțeleagă. Poate că cineva ar putea să extindă puțin înțelegerea acestor uh, concepte, pentru că poate celelalte grupuri știu mai bine și înțeleg mai bine. Eu personal nu înțeleg foarte bine cum să le interpretez și de aceea nu știu foarte bine cum să negociez. <clears throat> Ähm, Mulțumesc foarte mult, domnule Flanagan. Poate că o clarificare din partea mea și și Peter Iar o să mai ia cuvântul. Ne pusesem de acord că vom avea o pauză la mijlocul trialogurilor și că raportorii și raportorii din umbră vor putea să se întâlnească în acel interval. Asta este ceea ce s-a întâmplat pe o reuniune WebEx. Sigur că putem să propunem uh, îmbunătățiri de fiecare dată, din punct de vedere tehnic, lucrurile s-ar fi putut derula un pic mai bine, dar a avut loc această întâlnire așa cum fusese prevăzut. Și nu era prevăzut să avem o întâlnire a raportorilor din umbră după trialoguri, ci între trialoguri. Așa după cum v-am zis, raport, feedback-ul uh, către comisie este cel care are loc acum, în cadrul uh, reuniunii comisiei. Mai vreau două colege să ia cuvântul, însă Ani Schreier, Ani Schreier Piric. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil mij toch aansluiten bij de opmerking. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă asociez la ce spune colegul din țările de jos. După luarea de poziție a vicepreședintului Timmermans, în țările de jos lucrăm la abordarea regională, lucrăm la autorizații și alte elemente și acest semnal cade în acest context. acordul cu privire la climă, strategia privind biodiversitatea, toate acestea trebuie avute în vedere. Mă bucur să aud uh, lorile de poziție din Parlament în legătură cu poziția PAC. Există și alte dosare. Îl cunosc foarte bine pe domnul Timmermans, uh, îl respect în general dar uh, aici, uh, în legătură cu obiectivele climatice și biodiversitate, așa ceva nu se poate accepta. Să punem aceasta mai presus de viitorul agricultorilor uh, și imperativele de securitate alimentară și securitatea aprovizionării. Așa ceva nu se poate. Semnalul trebuie să fie limpede și se adresează clar comisarului și doamnei președinte von der Leyen, nu trebuie să lăsăm să se <clears throat> comunice așa ceva. Aș vrea să știu care e reacția lui Peter Iar și altor coordonatori, pentru că mă întreb dacă cu adevărat avem o marge dacă se întrunesc condițiile pentru a transforma în această etapă. Doamna Aguilera a cerut cuvântul, vă rog. Muchas gracias, presidente. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru prezentarea făcută de raportori. Voiam foarte pe scurt să spun că noi avem un mandat ca Parlament European pentru cele trei regulamente și trebuie să ne concentrăm să facem eforturi pentru a îndeplini acest mandat având în vedere, sigur că există un dialog, o dezbatere și va fi o negociere. Nu vom putea obține tot, dar să nu uităm orientarea noastră. Pentru că, sigur că, din păcate, modul în care s-a manifestat comisia în presă nu este corect. Trebuie să fim, să ne respectăm între instituții. Deci vreau să încurajez uh, raportorii să continuăm să fim uh, informați și să se respecte mandatul acordat de acest Parlament, astfel încât în curând să putem ajunge la bun sfârșit. Mulțumesc! Vielen Dank, ähm, Kollege Häusling ist jetzt verbunden. Bitte. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Häusling are cuvântul. Da, vă rog să mă iertați, dar am probleme de conectare. În legătură cu trialogurile, după primele două trialoguri, trebuie să vă spun că avem în față o comisie care spune către exterior că trebuie să se schimbe ceva și așteptăm să spună același lucru și spre noi, spre interior, în trialoguri, că acolo parcă nu mai spune același lucru. Nu e niciun secret că în ceea ce privește planurile strategice PAC, eu uh, nu cred că uh, mandatul pe care îl avem noi este suficient. Ieri, la prediscuțiile pe care le-am avut, s-a văzut că, de fapt, uh, este inacceptabil ce dorește să facă Consiliul, care este și chiar mai jos ca solicitări decât noi și care dorește să mm, nu, obț- nu dorește să obțină nici ce, ce noi dorim noi. Dar asta e altă problemă. Pentru mine însă este foarte important ca mandatul nostru să, chiar dacă nu suntem de acord cu toții, să fie apărat punct cu punct și toate punctele la care noi suntem mai avansați din punct de vedere ecologic să fie apărate foarte strict. Dacă după aceea comisia ar decide să facă totuși niște schimbări în text și eventual să propună ceva nou, poate să o facă dar eu cred că această critică deschisă pe care am primit-o este că nu a existat unitate față de ceea ce am decis noi în comisie. Nu putem să continuăm așa. Trebuie să acceptăm, să auzim critica care ni se adresează și să încercăm să ne apărăm mai mult decât mandatul pe care îl avem chiar în negocieri pentru ca să nu fim diluați și mai tare. Deci, dragi colegi, trebuie să fim mai angajați din punct de vedere al mediului și din punct de vedere al climei și să încercăm să-i convingem pe ceilalți din Parlament care nu sunt încă convinși de așa ceva. Mulțumesc foarte mult, domnule Hoisling. Iar acum uh, colegul Flanagan mai dorea să intervină. Văd că a ridicat uh, mâna și vrea să reacționeze la ce am zis eu. Vă rog. Hello, yeah, and thank you for... Da, mulțumesc că îmi dați voie să intervin din nou. În legătură cu răspunsul dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu ședința raporturilor din umbră de debriefing, am primit o invitație la astfel de ședință cu privire la planul strategic după trialog. Am primit e mail spune pentru mine dimineața, adică azi dimineața, vă informăm că debriefingul va avea loc imediat după trialog Poate că unii nu sunt de acord cu aceste argumente. Dacă nu suntem de acord, atunci de ce primim astfel de e și să țin ședințele? Am putea clarifica situația? Ce trebuie să se întâmple? Și, în fine, putem stabili ce se poate da publicității după ședință și ce nu. Pentru că avem o situație în care un politician se adresează presei și spune ce s-a petrecut, iar altora li se spune nu puteți face asta sau uh, das de bucluc. Vielen Dank. Da ist ja der Kollege Häusling unser Experte. Mulțumesc. Aici e domnul Häusling, expertul nostru. Peter Iar, poate, poate să ne mai spună ceva? Is Peter Yar connected? Yeah. E conectat? Da, da, da, sunt aici. În primul rând, în legătură cu metoda de lucru, aș vrea, Luc, să te rog să ai înțelegere că suntem încă la începutul sistemului. Deci, Luc, tu, într-adevăr, ai dreptate, îți, dau, îți datorez o cafea, pentru că la începutul reuniunii am vrut să facem o reuniune a raportorilor din umbră, dar după aceea nu mai am avut majoritate pentru așa ceva și n-am avut nimic altceva de făcut. Din păcate însă n-am apucat sau nu știu, n-a ajuns această informație la tine și trebuie, noi ne-am hotărât că o să facem altă dată o reuniune cu raportorii din umbră, unde chiar avem timp și care este organizată profesionist. Dar, într-adevăr, lucrul la tine n-a ajuns informația informație. Îmi pare foarte rău și îmi cer scuze că nu ți-a ajuns. Îți dau o cafea data viitoare și sper să o facem mai bine. Dar uh, aceasta poate să justifice și părerea că nu s-a transmis nimic și nu s-a comunicat. Într-adevăr, a fost dificil să comunicăm până când nu ne-am întâlnit și când uh, la multe lucruri nu am fost foarte de acord. Consiliul a răspuns la multe că trebuie să se ducă înapoi la uh, expert să discute cu ei, deci nu a fost foarte clar eu zic că ar fi mai bine să spunem momentan, suntem în mijlocul negocierii și nu s-a decis nimic și atunci mai bine nu raportăm nimic care să nu fie eronat. Întrebarea e cum se comportă și comisia și vicepreședintele. Am menționat înainte scurt uh, ce părere am. Mi s-a părut bine totuși că a venit fizic prezent domnul Timmermans în uh, sala de uzine, în uzina pacului, cum am zis. Însă, dacă ar fi să evaluăm uh, cam uh, cum uh, s-au desfășurat trialogurile astăzi, mm, da, cred că momentan nu putem să spunem prea multe, pentru că nu are sens, pentru că momentan, desigur, sunt anumite tensiuni uh, cu comisia, dar nu are sens să transmitem acest lucru în afară. Mulți colegi s-au uh, supărat, au zis că Parlamentul are deja un mandat, Consiliul are deja un mandat și câteodată Comisia nu face decât să se ascundă sub masă și nu e neapărat foarte bine. Mai vreau să vă spun ceva care mi s-a părut foarte interesant astăzi și am uitat să vi-l spun înainte. Am vorbit despre plăți și am primit, um, să zic așa, simpatie din partea Comisiei. Consiliul nu a leșinat de, de admirație, dar sigur, birocrația, controlul, pragmatismul în acest domeniu au fost menționate. Și același lucru s-a întâmplat și la la ideea noastră care să evite două controle sau controle paralele, eco-controls, Știu că unii de la comisie m-a surprins, au zis ce e asta? Noi, mie mi-a venit să le zic, dar citiți documentele când veniți la întâlniri mai întâi. Sigur, n-au zis nu, dar încă nu s-a decis nimic. La multe lucruri am senzația totuși că astăzi am pregătit cumva terenul pentru compromisul pe care o să putem să-l obținem, valabil și la definiția de uh, pășune verde. Compromisurile însă nu sunt încă gata și trebuie să fie nuanțate. Luc, de aceea eu zic că e bine să nu comunicăm încă spre exterior, pentru că de-abia săptămâna viitoare vom avea o reuniune a raportorilor din umbră în liniște și chiar îmi pare rău că nu ai primit informația și îmi cer încă o dată scuze. Bun, mulțumesc foarte mult, iar acum o să-l rog pe colegul Hoisling, pentru că eu l-am uh, rugat să mai spună ceva și acum îi dau cuvântul din nou. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru corectitudine. Am scris, eu am trimis un tweet din uh, primul trialog și știu că este și vina mea cumva că domnul Timmermans a început și el să trimită mesaje imediat după aceea. Nu a fost cu adevărat un, uh, un comunicat. Uh, Oricum o fi, nu putem să păstrăm toate informațiile numai pentru noi până în aprilie. E clar că trebuie să ne gândim la o strategie de comunicare măcar în parte. Primim întrebări directe de multe ori. Eu nu pot să le răspund, nu vă zic nimic și nu vreau să vă zic cum evoluează progresul, cum evoluează trialogul. Deci trebuie să ne gândim, așa cum a făcut-o și domnul Timmermans, el a comunicat, uh, și ziceam și înainte, trebuie să comunicăm împreună. Din păcate nu s-a putut face asta până acum. Unii dintre ei au plecat imediat după trialog și n-am putut să ne punem de acord, dar trebuie să ne punem de acord noi pe un comunicat și trebuie să ne și consolidăm poziția. Să spunem noi care sunt problemele pe care le avem cu Consiliul, de exemplu, unde n-am uh, reușit să depășim un blocaj. Eu zic că nu numai între noi trebuie comunicat, ci și în afară, dar coordonat. Mulțumesc foarte mult. Am cam depășit acum uh, timpul pe care îl aveam pe subiectul acesta, dar aș vrea să vă spun că este o diferență dacă se anunță un trialog sau dacă se trimite un tweet dintr-un trialog. Deci totuși e o diferență de conținut. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, situația negocierilor din uh, trialog cu privire la piața unică și pachetul pieței unice. Aici avem o competență partajată pentru programul Food Chain, iar raportoarea, raportoarea noastră este Zimune Schmidt-Power și o să poată să vorbească acum 3 minute. So, thank you, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că mă auziți bine. Dragi colegi, Permiteți-mi în primul rând să mulțumesc echipei raportorilor din umbră pentru susținerea fantastică pe care am primit-o. Acum, în legătură cu conținutul, pe 28 octombrie a avut loc cel de-al treilea trialog pentru propunerea de regulament pentru programul pieței unice și competitivitatea întreprinderilor, inclusiv IMM-urile și statisticile europene. Negocierile au început fără să fie clară poziția Consiliului și o parte din timp au fost chiar suspendate până când nu s-a aprobat CFM-ul. Apoi uh, s-a reluat activitatea din punct de vedere tehnic, iar acum, din fericire, s-a reluat și la nivel politic. O serie de întrebări au mai rămas deschise, mai ales uh, în ceea ce privește alocarea fondurilor și folosirea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, dar și câteva chestiuni specifice au mai rămas deschise în ceea ce privește competența celorlalte comisii. În cadrul competențelor uh, AGRI, noi am reușit să obținem un text de compromis în legătură cu obiectivele specifice agricole ale programului, iar în această definiție am putut să introducem măsurile esențiale pentru Parlamentul European în situații de criză majoră sau în situații de evenimente neprevăzute cu consecințe pe sănătate, plante sau uh, animale. S-a menționat și faptul că programul trebuie să contribuie la o scădere a prețurilor pentru alimente. Programul uh, Cercetare și Inovare a fost de asemenea discutat și face parte din uh, considerente acum. Am reușit să impunem doi indicatori care au fost mm, propuși de Parlament în anexă. Le-am uh, introdus aceste două criterii și am spus că trebuie să fie îmbunătățite periodic. Singurele două probleme care au rămas deschise sunt, unu, ratele de cofinanțare la care propunerea Consiliului este să se introducă rate minime de cofinanțare cu posibilitatea de a le modifica printr-un act de punere în aplicare. Aici noi am fost uh, vehement împotriva abordării pentru că suntem de părere că ratele de cofinanțare sunt un element extrem de important al legislației și dacă acestea trebuie să fie schimbate sau se vor schimba, atunci uh, trebuie să se întâmple printr-un act delegat pentru ca Parlamentul să poată să aibă și el ceva de zis. E foarte clar ce am spus, însă, din păcate, Consiliul aici nu și-a arătat disponibilitatea să ajungă la un compromis. O să rămânem atenți și nu ne lăsăm. A doua întrebare care a rămas deschisă se referă la o cerere din partea Consiliului cu privire la finanțarea laboratoarelor naționale pentru sănătatea uh, animală și a plantelor, pe care poate să le certifice. Aici, uh, acestea sunt într-adevăr o povară pentru uh, bugetul pieței unice, dar în același timp aduc o valoare ar aduce o valoare adăugată foarte mică pentru Uniune și de aceea noi nu suntem de acord. Însă Consiliul dorește ca finanțarea să fie aprobată cu două condiții foarte stricte și anume că măsurile finanțate să aducă un, um, un, un plus valoare clară pentru Uniune și doi, ca în cadrul programului să existe destule fonduri disponibile pentru programele respective. Trebuie să spunem că în Consiliu, deși noi am făcut pași către Consiliul momentan, nu se întâmplă nimic, e blocaj pe subiect și deci a rămas și el pe ordinea de zi. Momentan se va continua la nivel tehnic, unde au fost mandatați experții să găsească soluții tehnice pentru problemele pe care vi le-am citat că au rămas deschise și următoarea întâlnire va avea loc pe 25 noiembrie. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor Simone Schmidt-Power. Dacă nu există întrebări acum, din partea colegilor, atunci am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Și acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi cu privire la situația negocierilor în trialog cu privire la Next Generation UE și mai ales despre programul pentru dezvoltare rurală și vreau să-i dau cuvântul uh, raportorului nostru, Paolo De Castro, pentru trei minute. Vă rog. Sì, grazie Presidente. Intanto... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc sincer întregii echipe de negociere, toți raportorii din umbră, pentru că în doar două triloguri am reușit să ajungem la un acord cu Consiliul și cu Comisia. Instrumentul Next Generation UE pentru dezvoltarea rurală este un rezultat foarte important, pentru că este o injecție de lichidități pentru statele membre și deci pentru întreprinderi. E extrem de important. E vorba aici de 8 miliarde și 700 de milioane de euro. Am cerut și am obținut să fie anticipate aceste fonduri în ceea ce privește disponibilitatea lor pentru 2021. Ele vor fi repartizate 2 miliarde 400 pentru 2021 și 5 miliarde, 6 pentru 2022. De ce le-am împărțit așa? Pentru că în 2021 probabil că știți că o parte din resursele prevăzute de către Comisie tot pentru dezvoltarea rurală se aplică și acestea sunt alte 2,5 miliarde de euro. Deci avem deja de fapt un pachet de 10 miliarde acum pentru 2021 și 2022. După părerea mea, e un rezultat esențial pe care l-a obținut Parlamentul. Parlamentul a reușit să vină cu ceva foarte concret din doar două triloguri. Pe total, rezultatul important este că am menționat uh, votul din Comisia Agri de minim 37% din resursele totale care să fie investite în măsuri agro alimentare și de mediu. Trebuie, deci, să susținem uh, tranziția ecologică și este foarte bine că s-a obținut așa ceva. Să nu uităm însă cât de important este pachetul de resurse pentru investiții. se va menține în acestea un procent de 55%. E vorba de o rată procentuală care să demonstreze angajamentele pentru a combate problemele legate de pandemie sau de efectele pe piață ale pandemiei de COVID. Astfel se dă un imbold puternic investițiilor care vor putea să fie, desigur, numai investiții sustenabile, deci trebuie să fie o eficiență maximă demonstrată pentru toate măsurile tehnice care se iau. E vorba de investiții care merg în direcția favorizării agriculturii de precizie și a digitalizării, dar mai ales pentru ajutorarea întreprinderilor mici și pentru tinerii agricultori. În legătură cu ultimul punct, vroiam să uh, Vă transmit și o noutate care a fost introdusă acum. E vorba de creșterea ajutorului pentru tineri de la 70.000 de euro pentru primele, primele la prima subvenționare la 100.000 de euro. Deci atenție foarte mare pentru tineri, dar în același timp implicit și pentru întreprinderile și cooperativele din domeniul uh, agricol. E foarte important să o spunem pentru că astfel s-a crescut procentul de uh, ajutor de la 40 la 75%. Deci, pe total, dragi colegi, e vorba de un rezultat important și, după cum, spuneți, după cum știți, acesta va fi parte integrată din uh, regulamentul de tranziție pe care o să putem să îl prezentăm tuturor. Mulțumesc tuturor uh, din echipă și mulțumesc tuturor colegilor. Vă mulțumesc, uh, Paulo de Castro și felicitări și pentru faptul că s-a reușit într-adevăr un rezultat atât de important, atât de scurt. Poziția Parlamentului a fost ascultată, a devenit vizibilă și a fost și acceptată. Mi se pare un mare succes. Bineînțeles că și raportorii din umbră au însă cuvântul pe subiect și de aceea îi dau cuvântul mai întâi lui Anne Sonder pentru PP. Două minute. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Cred că acordul la care s-a ajuns trece dincolo de speranțele pe care le-am avut când am început uh, să lucrăm la acest dosar. De importanță cheie pentru relansarea și viitorul sectoarelor agricole a teritoriilor rurale europene după pandemia COVID-19. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc uh, președintelui uh, Norbert și coordonatorilor care au văzut că acest dosar nu se poate trata ca simplu element tehnic uh, pe lângă regulamentul de tranziție. E vorba de mobilizarea peste 8 miliarde de euro sub conducerea lui Paolo de Castro, care aș vrea să-i mulțumesc ca și colegilor raportori din umbra, mulțumită cooperării excelente pe care am avut-o cu președinția germană am reușit să obținem în timp record ca aceste fonduri să fie disponibile încă din 2021 și în 2022, deci cu un an mai devreme decât propunerea inițială a Comisiei. Am obținut de asemenea și a fost o prioritate ca peste jumătate din fozelerii să țintească investiții de viitor durabil și digital în exploatațiile agricole și teritoriile rurale, dar și în ce privește instalarea tinerilor și înființarea de întreprindere rurale. În plus, am reușit să convingem Consiliul și Comisia că, ținând cont de situația întrezorierilor și nevoia de relansare a sectorului agricol, trebuie să încurajăm investițiile și instalarea tinerilor agricultori, bonificând sprijinul acordat în acest plan de relansare. Nivelul de sprijin pentru investiții poate fi mărit de la 33% până la 75%, uh, iar primele pentru tine agricultori să treacă de la 30.000 euro până la 100.000 de euro. E un succes foarte frumos pentru Parlamentul nostru și aș vrea să le mulțumesc tuturor echipelor care au contribuit la acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, An Sander, iar acum Martin Lavacek, Renew. Check for... Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului Paolo de Castro și tuturor colegilor pentru acest exercițiu cuprinzător că merită toată lumea felicitări pentru că am reușit să negociem foarte bine cu Consiliul și Comisia să ajungem la o concluzie la momentul potrivit și ne permite să includem în dialogul și trialogul cu privire la regulamentul de tranziție, așa încât sperăm agricultorii să aibă claritate și previzibilitate în legătură cu cadrul legal începând cu 1 ianuarie anul viitor. Acesta era obiectivul principal și e ceva ce s-a realizat. Cu toate acestea, în legătură cu conținutul, cred că sunt elemente de motive de îngrijorare. A fost bine că am reușit să mărim accentul pus pe investiții, pentru că aceștia sunt bani pentru noire și reabilitare în situații economice și bani la timp care bine investiți vor funcționa în așa fel și vor putea avea un efect de multiplicare în economie, pe de o parte. Pe de altă parte, e important pentru Renew că avem ambiții superioare de climă în spatele acestor bani. Din păcate, acest dualism va duce la unele dificultăți care nu duc neapărat la simplificare, ci oarecum la o povară suplimentară administrativă, lucru regretabil. Cred că am observat că Comisia a adăugat o declarație acestui acord ce se referă în special la LFA. Iar aici trebuie să spunem clar care a fost poziția Parlamentului. Comisia e complet împotriva LFA Consiliul este pe deplin pentru și cred că avem o poziție foarte bună oarecum la mijloc, se leagă și de negocierile viitoarei CAP. Trebuie să regretăm puțin că în loc de a se angaja din partea Comisiei că vor revizui modelul de tracking al climatului și că vor continua să aplice noua metodă, ei sunt mai dogmatici. Cum rezolvăm situația în următorii 1 sau 2 ani? Cred că e mai important să avem un angajament clar cum vor măsura acest uh, tracking de climă și nu să apărăm dogmatic ce se va întâmpla la anul sau peste 2 ani. Mulțumesc! Ähm, Vă mulțumesc. Iar acum are cuvântul doamna Liții din partea IDE. Bun pomeriggio, președinte. Bună ziua, domnule președinte, salut uh, și colegii. Mulțumesc foarte mult domnului De Castro și mulțumesc și întregii sale echipe, dar și echipei mele pentru tot ceea ce s-a făcut pentru ca să se finalizeze acest pachet atât de important pentru agricultură. Pandemia a pus în genunchi o jumătate din agenții, din uh, întreprinderile din Europa, mai ales IMM-urile din sectorul agricol care au pierdut părți de piață. Instrumentul de redresare și de reziliență este într-adevăr un uh, instrument esențial pentru toți în Europa și va începe din ianuarie 2021. Grupul nostru propusese să se inverseze oferta de resurse pentru ca să avem mai multe resurse în 2021 pentru ca să putem acoperi pierderile din 2020. Suntem și pentru ca 55% din fonduri să fie folosite pentru a promova dezvoltarea socială și economică a zonelor rurale prin intermediul unei stimulente, unor stimulente pe piețele locale. Suntem și pentru ca 8% să fie dat la dispoziția statelor membre pentru ca să decide ele ce măsuri să implementeze în conformitate cu exigențele impuse. Grupul nostru a salutat și susținerea oferită tinerilor agricultori care, în ciuda perioadei atât de dificile, își dedică viața unui sector atât de important pentru economia noastră. Iată de ce noi regretăm pragul de 37% care este destinat măsurilor de mediu care pentru noi sunt, este un prag prea ridicat, pentru că noi considerăm că agricultorii noștri au avut deja destule de suferit și dificultăți și n-au nevoie neapărat de alte uh, cărămizi pe umerii lor. Considerăm, deci, că din punct de vedere al obiectivelor uh, de mediu am adăugat deja destule, dar oricum mulțumesc tuturor pentru efort. Vă mulțumesc, doamnă Liții. Iar acum are cuvântul domnul Rope pentru versi. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului De Castro pentru eficiența în derularea negocierilor. Am ajuns la un rezultat bun, în ciuda faptului că Consiliul a încercat să introducă decizii oarecum diferite. Nu pot decât să regret că am uh, cedat în fața Consiliului și în loc de propunerea Comisiei cu privire la 15 miliarde, rezultatul e de 8,5 miliarde sau, dacă vorbim în cifre absolute, 10 miliarde. Această scădere reprezintă o sumă foarte mare și nu o să ajungă bani suficienți pe aceste teritorii rurale, zone mai puțin favorizate, nu vor beneficia pe deplin. Vom vedea fenomenul în care oamenii din țările mai sărace se vor duce în țările mai bogate la cules de roșii și castraveți în țările mai bogate. Dar mă bucur că am reușit să asigurăm <clears throat> o mai mare finanțare pentru micii fermieri, pentru tinerii fermieri. În prezent, oamenii nu au venituri uh, suficiente pe care să le cheltuiască și va fi un ajutor foarte important pentru ei. Mă bucur că asistența tehnică va crește de la 4 la 5%. E ceva foarte important pentru că sunt bani care pot fi cheltuiți când se aprobă bugetul. Sper că această decizie ne va ajuta să ducem la o îmbunătățire a situației, deși <clears throat> diverse strategii precum de la fermă la farfurie nu e inclus. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Rusen din partea ECR. Două minute. Dank u wel, voorzitter. En ook eh, heel veel dank aan... Eh, mulțumesc eh, și raportorului, domnul de Castro. Îi mulțumesc pentru modul în care a condus aceste negocieri. Îi mulțumesc și pentru foarte bună colaborare. Cred că în timp foarte puțin am ajuns la un rezultat excelent. 8 miliarde de mijloace suplimentare care vor fi disponibile rapid pentru agricultură, începând cu 2021 și apoi și în 2022. Pentru ECR e important ca agricultura să iasă consolidată din criză. Avem nevoie de acest lucru pentru că sunt multe provocări cărora să le facă față. Aceste mijloace suplimentare pot contribui semnificativ la relansarea economică, la consolidarea rezilienței sectorului Mă gândesc la inovare, digitalizare, investiții în mod durabil. Sunt de asemenea încântat că propunerea noastră legată de tineri agricultori a fost acceptată, sprijinul a crescut, se vorbește acum de 100.000 de mii de euro pentru tinerii agricultori de la pilonul 2. E ceva foarte important acest semnal pe care îl transmitem din Parlament. E un semnal clar. Îi sprijinim pe tinerii agricultori și investițiile lor. Am prevăzut de asemenea o creștere a investițiilor până la 75%. E foarte important să se poată continua să se investească, ceea ce până la urmă va putea contribui la relansarea sectorului. În concluzie, e un pachet de măsuri excelente. Cred cu adevărat că agricultorii noștri vor fi ajutați și statele membre vor putea utiliza libertatea lăsată pentru a aplica corect aceste măsuri. Încă o dată vă mulțumesc pentru o colaborare excelentă și mulțumesc raportorului pentru toate eforturile. Vielen Dank. Ähm, dann möchte ich noch der Berichterstatterin für die Übergabe. Mulțumesc, iar acum îi dau cuvântul și raportoarei pentru regulamentul de tranziție, Katainen Elsi, vă rog. Thank you, Chair. Firstly, I'd like... Mulțumesc. Mai întâi, vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul Castro, echipa de negociere, președinția germană și Comisia pentru muncă eficientă la acest dialog. E inevitabil să accelerăm aceste fonduri, întrucât uh, pandemia afectează sectorul în prezent și avem acum instrumentele necesare. Ca raportoare, la regulamentul de tranziție PAC sunt mulțumită de rezultat. Am propus să introduc acest element în uh, regulamentul de tranziție, în trialogul final, care va avea loc pe 27 noiembrie. Cred că acest pachet corespunde cu acordul provizoriu la care s-a ajuns uh, la trialogul uh, privind uh, tranziția facă în iulie și nu schimbăm conținutul convenit. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank ähm, an Elsie. Mulțumesc foarte mult, Elsie Katainen. Întrebarea este dacă Paulo de Castro dorește acum să mai facă un rezumat. Grazie Presidente, no, solo per... Nu, mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, doar vreau să mulțumesc încă o dată tuturor și pentru comentariile pe care le-au făcut. S-a lucrat în echipă și a fost foarte bine. Vreau totuși să mulțumesc în mod special doamnei director de la Comisie și președinției Comitetului Special Agricultură, domnul Maurer, care a lucrat extraordinar de bine în colaborare cu noi. Cred că e puțin, se întâmplă foarte rar să avem o unanimitate între grupuri și iată că totuși s-a întâmplat și mă bucur să ne ajute acest lucru ca să putem să facem un, un pas mare înainte la PAC, pe tot dosarul PAC, așa că vă urez succes la toți cei care mai negociați. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Așa că am ajuns la sfârșitul punctului 6 de pe ordinea de zi, iar acum ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi, este vorba acum, de fapt, de principalul nostru punct de pe ordinea de zi de azi. E vorba de prezentarea Comisiei pe tema evaluarea măsurilor PAC care se aplică în sectorul vinului. Nici nu aș vrea să mai pierdem vremea cu introduceri, ci vreau să dau cuvântul direct celor de la Comisie, doamna Sofie Len și domnul Joao Unafre. Unofre care au împreună 15 minute pentru ca să prezinte evaluarea. Vă rog să stabiliți între dumneavoastră cine dorește să înceapă și cum vreți să împărțiți cele 15 minute între dumneavoastră. Dar eu vă dau cuvântul. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc, domnule Linz o să încep eu cu o introducere generală a subiectului și apoi o să dau cuvântul colegei Sofie Len pentru amănunte în ce privește studiul de evaluare. O să încep <clears throat> spunându-vă că mm, după mm, îmbunătățirea sistemului în 2008, acest e o poveste de succes, schimbarea sistemului de sprijin la vinuri de mai înaltă calitate cu sprijin structural adaptat uh, spre reconversie, investiții, promovare, au permis sectorului vinicol din UE să devină competitiv pe plan intern și extern. Ca rezultat, a existat o modificare a situației de la excedente de vinuri în trecut, acum 60% din vinurile din UE sunt uh, comercializate ca vinuri de calitate cu o creștere a prețului din 2008 până în prezent. Valoarea generală a exporturilor a atins 12 miliarde de euro în 2019. Era doar de 5 miliarde în 2008. În acest moment, Comisia e conștientă <clears throat> de faptul că sancțiunile americane din octombrie anul trecut și, mai important, efectele pandemiei COVID Mhm. au avut un impact puternic asupra sectorului vinicol din UE. Comisia a acționat rapid și decisiv cu măsurile adecvate pentru a se ocupa de impactul pe piață pe termen scurt. Pe termen mai îndelungat, Comisia e convinsă că durabilitatea, preocupările de mediul cetățenilor, informații privind alimentele sunt principalele provocări pentru sectorul vinicol european în deceniul următor. Aceste două principii călăuzitoare reprezintă filozofia pe care Comisia a construit pachetul vinului în propunerile de reformă PAC din 2018. Studiul de evaluare examinat astăzi a fost lansat în 2018. <clears throat> E partea evaluării de impact care stă la baza propunerilor Comisiei urmează sistemul de sprijin pentru vin uh, în UE în ultimii 10 ani și trage învățămintea pentru viitor. Pe fond, acest studiu de evaluare sprijină pe deplin uh, propunerile comisiei de reforma sectorului vinului, trăgând concluzia că actualul sistem de autorizări de plantare pentru vița de vie e un sistem prea rigid imposibilitatea de a utiliza hibrizi are un impact negativ asupra mediului și nu uh, se ocupă suficient de schimbările climatice. Programele naționale nu se ocupă suficient de preocupările de mediu. Definițiile vinului sunt prea stricte și nu se ocupă noi tendințe de consum, în special în legătură cu vinuri cu conținut redus sau zero de alcool. În fine, vreau să subliniez că aceste propune corespund pe deplin cu noile priorități de politică ale Comisiei von der Leyen, în special în legătură cu a Green Deal și de la fermă până în farfurie. Mulțumesc! Mulțumesc! Ur Următoarea vorbitoare acum. Good uh, afternoon, everybody. Uh, my... Bună ziua tuturor! Mă numesc Sofie Elen, sunt șef de unitate la Financiare, management și monitorizare și mă bucur că pot astăzi să vă prezint rezultatul evaluării măsurilor aplicate în sectorul vinului. Evaluarea a acoperit uh, programele de sprijin național în domeniul vinului, precum și autorizarea plantelor de uh, vin, uh, normele privind etichetarea și comercializarea și um, denumirile de origine protejată. Am evaluat um, politica în raport cu obiectivele sale și anume creșterea comerciabilității uh, produselor de vin și un mai bun raport între cerere și ofertă. Deja Jo v-a prezentat câteva cifre ca să vă arate importanța sectorului. Ce aș adăuga este că sunt 2,5 milioane de crescători de, de cultivatori de vițe de vie și Uniunea Europeană acoperă 60% din producția uh, globală și 67% din comerțul global. Este o cotă de piață stabilă în timp, dar care a fluctuat uh, în jurul la 65%. Uniunea Europeană a reușit să-și păstreze, să păstreze poziția competitivă în lume în ceea ce privește programele de sprijin naționale pe 2014-2018 au însumat 5,5 miliarde de euro. Statele membre au avut o listă de măsuri pe care le pot uh, implementa în programele acestea de sprijin naționale și practic 50% din buget este pentru restructurare și conversie, apoi promovare, investiții, distilare. Distilarea nu mai este cea dinainte, ci este vorba de distilarea produselor derivate în cadrul actualei PAC pentru a crește calitatea vinului și pentru a fi mai uh, adaptat la condițiile de mediu și mai ecologic. Vedeți aici uh, măsurile implementate în fiecare stat membru. Diferențele sunt mari unele state membre dedică aproape tot bugetul uh, pentru restructurare și conversie, pe când altele au o gamă mai largă de măsuri. Mai departe, dacă ne uităm la venitul uh, producătorilor de vin, este ridicat. Și de asemenea productivitatea este crescută la nivelul Uniunii Europene, veniturile sunt cu aproximativ 40% mai eh, mare decât cel al celorlalți agricultori din Uniunea Europeană. Cifra aceasta corespunde anului 2017. De asemenea, în grafic vedeți cu portocaliu că venitul a crescut de-a lungul timpului destul de regulat. Cu albastru vedeți costurile de producție pe hectar, nu se vede atât de bine pe grafic, însă sunt în creștere. De ce? Poate vă va surprinde, pentru că restructurarea și uh, conversia acoperă 10% din suprafețele din Uniunea Europeană și mecanizarea și um, accelerarea um, măsurilor de producție se reflectă acolo și există și o creștere a calității, deci o conversie către un sistem de producție cu costuri de producție mai ridicate. Nu e vorba de vești proaste aici, ci e mai degrabă vorba de o adaptare către producerea de vinuri de mai bună calitate. Mai departe, competitivitatea. E foarte important faptul că sectorul vinului operează într-un context în care consumul european a fost în uh, scădere din 2008 încoace. Deci potențialul de dezvoltare e mai degrabă în statele din afara Uniunii, important de reținut. Și în contextul acesta, producția în europeană a rămas relativ stabilă. Și, de asemenea, programele de autorizare pentru culturile de viță de vie um, au avut um, creșteri la suprafețe și e important să existe câștiguri la partea de exporturi, care au crescut cam cu 6% pe an pe perioada pe care am examinat-o noi în raport. Și de asemenea, cota de piață a Uniunii Europene în comerțul internațional a rămas stabil. Apoi, la indicațiile geografice și de origine protejată, accentul este mare. E important de asemenea de știut că um, vânzările online ale comercianților um, cu amănuntul reprezintă peste 60% din uh, producția de uh, vinuri cu indicații geografice. De asemenea, e important și că este în creștere în cererea de vinuri roze și uh, spumante. De asta, sigur, are legătură cu capacitatea de procesare. În ceea ce privește adaptarea la cererea de pe piață, vedeți aici răspunsul la un studiu în rândul consumatorilor realizat EFOP în care a fost contractantul pentru studiul nostru, s-a întrebat care sunt uh, primele opțiuni atunci când cumpărați vin, prima și a doua. Vedeți cu albastru închis, peste 30%, e vorba de IG-uri și OD-uri, apoi cu 32% uh, cu verde, vinurile varietale. Poate să fie vorba de un chardonnay, de exemplu, care nu e neapărat uh, uh, cu o origine protejată. Apoi tot cu albastru, celălalt albastru, e vorba de vinuri care au alt tip de etichetă uh, ecologică și um, cu gri sunt vinurile biologice. Apoi cu galben vinuri care nu sunt uh, cu indicații geografice orice protejată și um, um, se pare că oferta nu este suficient de mm, corespunzătoare cu cererea la aceste categorii. La coerența politicilor, politicilor am constatat în evaluarea noastră că uh, în mare parte, politicile sunt coerente cu obiectivele de mediu ale Uniunii Europene, deși uh, politica nu țintea specific mediul, dar sunt o serie de măsuri care au dus la reducerea necesității de folosire a pesticidelor, pentru că avem, de exemplu, o densitate mai mică de struguri și prin aceasta se reduc și riscurile legate de umezeală. Apoi, uh, în ceea ce privește sănătatea, nu s-au găsit uh, incoerențe importante în studiul nostru. Avem uh, măsuri legate de um, informare pentru un consum responsabil al vinului, însă nu s-au folosit prea mult și în evaluare s-a constatat că, în practic, uh, nu producătorii uh, sunt uh, cei care sunt uh, mai bine plasați ca să facă o campanie de informare uh, cu privire la un consum. Uh, responsabil. Cât despre relevanță, politica a fost considerată relevantă pentru că um, folosește o serie de instrumente ce pot fi adaptate la nevoile producătorilor din uh, statele membre. Dar uh, în ceea ce privește riscuri, deși uh, asigurarea um, a fost considerată relevantă, fondurile mutuale nu s-au implementat. Nu e vorba doar de uh, politica în domeniul vinului, ci și în pilonul 2 din PAC, situația e la fel. În ceea ce privește echilibrul pe piață, recoltele mm, verzi s-au implementat foarte puțin în perioada respectivă pentru că exista o, un oarecare echilibru pe piață, dar și pentru că e o măsură foarte complexă. În ceea ce privește distilarea, s-a considerat că este foarte relevantă și că reprezintă un uh, stimulent pentru practici mai ecologice și au fost și o serie de lucruri care uh, s-au, uh, s-a considerat că nu sunt suficient tratate în politică, cum ar fi mentenanță sau adaptarea operatorilor mai mici, um, vinurile cu conținut scăzut de alcool, adaptarea uh, pieței către produse mai sustenabile și, de asemenea, o formare mai bună pentru lucrători. Apoi, la valoarea adăugată la nivel de Uniune, Politica ajută să se păstreze condiții echitabile de concurență, um, asta din, uh, mulțumită mai multor uh, norme, de exemplu pentru definirea tipurilor de struguri. Uh, dar s-a constatat că pentru hibrizi care sunt interziși um, nu ajută o adaptare, la o adaptare către practici mai durabile mai departe, nu vreau să mă lungesc prea lung, vreau să închei spunând uh, care sunt învățămintele principale. În evaluare s-a constatat că există o lipsă de justificare adecvată pentru um, alegerile strategice ale statelor membre, lucru care se va rezolva prin noua PAC, pentru că avem aceste planuri strategice, de asemenea o lipsă de monitorizare a programelor naționale și la asta lucrăm acum la monitorizare. De asemenea, acest ar putea să facem mai mult, ar fi să, să facem mai mult pentru a contribui la uh, venirea întâmpinarea Um, provocărilor de mediu și a schimbărilor climatice, apoi o adaptare la piață mai bună pentru vinurile cu alcool um, scăzut sau cele care provin din practici mai ecologice, apoi um, asta ar putea reduce povara administrativă, mai ales la promovare. Partea de inovare mm, a fost o trăsătură foarte puțin folosită, la fel și informarea cu privire la consumul responsabil de vin și în evaluare conchidem că politica în domeniul vinului poate că nu e cea mai bine, uh, cea mai măsură să facă acest lucru. Sunt altele care pot contribui aici și, de asemenea, în unele state membre există și necesitatea să poată folosi statele membre bugetul din uh, această poziție pentru alte măsuri uh, atunci când apare o criză, de exemplu. Și aici aș încheia și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, ähm, Onofre und Frau. Mulțumesc foarte mult, doamna Elen și domnule Onofre, pentru prezentarea acestor evaluări. Acum o să dau cuvântul pentru o rundă de intervenții din partea coordonatorilor, fiecare pentru două minute și începem cu Herbert Dorfman din partea PPE. Bună ziua tuturor! În Comisia Agri Rar cred că avem un raport atât de pozitiv cum s-a întâmplat în cazul acesta al vinului. Într-adevăr, domeniul vinului trăiește în momentul de față foarte multe modificări și știm cu toții că este vorba de o situație tranzitorie, însă lăsând la o parte faptul că este tranzitorie, dacă ne uităm la toate produsele din Europa, vinul este una din uh, cele mai bune povești de succes, cred. Se explică faptul acesta și pentru faptul că este unul din puținele sectoare în care chiar mai avem uh, în continuare o politică de sector. Programele naționale și uh, aportarea subsidiară funcționează în continuare foarte bine acolo. Însă dacă mă uit la cifre, unele programe mi se par totuși în continuare prea uh, defensive, mai ales în ceea ce privește activitatea de PR și comunicarea despre ele, eu zic că s-ar putea face mai multe. O întrebare importantă pentru dezvoltarea sectorului vinului este cea cu privire la crearea unei zone comerciale pacifice, incluzând Australia, care s-a creat și care ne va, probabil ne va îngreuna apoi calea către China, cel puțin vinurile din Australia vor fi în această situație. O, apoi o întrebare nu prea văd în ceea ce a spus domnul Onofre critici la adresa rigidității sistemului. Uh, nu știu dacă dumneavoastră ați citit așa ceva undeva. Soluția pe viitor ar fi soluția hibridă sau credeți că ar fi mai bine să ne concentrăm pe tehnicile noastre de uh, cultivare care să fie, care au mai mult potențial de viitor pentru economia vinurilor. Dacă ne uităm la raport, eu ce văd este că unii din uh, Parlamentul nostru mai critică în continuare sectorul vinurilor pentru că vinul conține alcool și vreau să spun că este o abordare greșită pentru că este unul din sectoarele care aduce un venit considerabil tuturor uh, agricultorilor care se ocupă de domeniu și deci nu trebuie să blocăm nimic. Mulțumesc. Paulo de Castro. Două minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, aș vrea să felicit Digi Adri. Vreau să mulțumesc celor doi uh, raportori, uh, Oneofre și doamna Sofia Len, pentru că e vorba de un studiu foarte util. E o poveste de succes, așa cum a zis și Herbert înainte, în politica agricolă. Este o poveste de succes, însă care în momentul de față suferă din cauza crizei COVID. Am văzut că sectorul cel mai înalt de calitate al uh, domeniului vitivinicol este cel care este afectat de închiderea Horeca și de închiderea hotelurilor în general și restaurantelor și cred că ar putea să fie interesant și vreau să vă, fac, să vă pun o întrebare aici, um, următorul punct. N-ar fi nevoie de un proiect mare pentru dezvoltarea turismului în care să se poată, de exemplu, menține anumite cantine deschise și pentru a menține un canal comercial pentru acest sector care să contrabalanceze toate problemele pe care le avem din cauza închiderii Horeca. Și o a doua întrebare mai uh, puține consumuri, mai puține investiții, mai puțin consum. Uh, acestea sunt uh, problemele cu care se confruntă toți agricultorii vitivinicoli, însă e foarte important să putem să facem o programare productivă, adică să putem să avem o folosire, o, o introducere pe piața produsului într-o manieră foarte constantă și deci, deci să dăm aceleași oportunități tuturor celor care lucrează în domeniul vitivinicol. Aș cere comisiei de aceea, așa cum a făcut-o de fapt în uh, propunerea cu pe OGM și pe vinuri, pe care am votat-o în uh, plenară, să încerce să faciliteze pentru toți producătorii instrumentul de programare care ne permite să gestionăm mai bine piața. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum Doamna Müller, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport, pentru că arată foarte bine unde ne aflăm în momentul de față în sectorul uh, vinurilor din Europa. Peste 16% din producția vinurilor, 2,5 milioane de întreprinderi sunt reprezentate aici care aduc uh, vinuri de mare calitate cu o valoare de export de 12 miliarde. E vorba de cifre foarte impresionante și reale. Trebuie spus, fiecare euro este bun aici și este o investiție binevenită. Eu cred că mai avem câteva provocări pe care trebuie să le gestionăm înainte de criza, în timpul crizei COVID. S-a văzut foarte bine cum s-au uh, dezvoltat vânzările și cum a crescut uh, cererea privată în, uh, cum pe plana vinurilor, pe planul vinurilor, dar nu s-a compensat destul ceea ce s-a întâmplat în restaurante. Având în vedere pandemia și vânzările de Crăciun, după părerea mea, sunt în pericol. Pe mine m-ar interesa dacă Comisia a prevăzut vreo susținere pentru sector în vederea Crăciunului sau dacă, după ce expiră actul delegat, trebuie să mai fie negociate alte măsuri. Știu că nu e neapărat legat de raportul pe care îl discutăm, dar totuși eu zic că ar trebui să discutăm despre ajutoare potențiale. Apoi, mai e vorba și despre potențialul de dezvoltare al uh, sectorului. Colegul meu a vorbit de Australia și de Noua Zeelandă, de ASEAN implicit, Acum însă avem un nou președinte în SUA, poate că ar trebui să încercăm să reluăm negocierile cu guvernul american pentru ca să mai descoperim o nouă piață de desfacere. Foarte important este însă la toate măsurile de clarificare pe care le aducem ca în toate statele membre să se discute cu asociațiile de, vinivi, de viticultori și să uh, să se ia măsurile care trebuie și pentru ei. Mulțumesc foarte mult pentru studiu. Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum domnul Cioca pentru IDE. Apăsați pe speak. Da, sectorul vinurilor este una din uh, florile de la butoniera Europei. Este vorba de o excelență europeană, este vorba de o excelență care, de fapt, traduce generații de sacrificiu și de eforturi. Iată de ce Europa, care a avut avantaje mari din eforturile agricultorilor din sectorul vitivinicol, trebuie să dea un răspuns imediat acestor agricultori. Avem uh, datoria instituțională și europeană de a ține în viață sistemul vitivinicol, de a da răspunsuri concrete pentru ei. Bineînțeles că Uniunea Europeană nu poate să stea cu brațele, cu mâinile în șol și să, să vadă cum se diminuează exportul nu numai în Italia. În Italia avem mai mult de 7 miliarde, milioane de euro care s-au pierdut în ultimele luni. Trebuie să acționăm foarte repede pentru că în Italia s-au închis barurile și restaurantele care au redus în mod considerabil consumul de vin. Europa trebuie să acționeze deci repede, punând uh, la dispoziție resurse imediate. Sunt foarte îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la plenară, cum un grup politic a cerut reducerea PAC pentru filiera vitivinicolă. Mie mi se pare că PAC-ul și măsurile europene trebuie să fie chiar crescute, mai ales în domeniul vitivinicol și în altele, bineînțeles, și în niciun caz căzut uh, finanțarea avem uh, nevoie de resurse economice pentru a salva uh, întreprinderile noastre care ne fac această ne, da, ne fac să apărăm atât de bine în Europa în acest domeniu vinul ar trebui să fie până la urmă ca denumire protejat. Nu se poate folosi cuvântul vin dacă nu se folosesc struguri, de exemplu. Vinul se face pe bază de struguri, deci trebuie să ne protejăm denumirea vin, interzicând, de exemplu, denumirile de wine sau vin dacă nu se folosesc struguri. Nu, și de multe ori se folosesc substanțe chimice și se numește vin. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper să susținem uh, împreună vinul din Franța, din Italia, de peste tot, pentru că consider că un pahar bun de vin pe zi poate să țină departe coronavirusul. Este un apel pe care îl lansez la adresa dumneavoastră. Un pahar pe zi de vin o să ne ajute să, fim, să avem un antidot pentru momentele dificile prin care trecem acum. Deci vom lupta împreună împotriva coronavirusului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Noroc, zice președintele. Acum uh, vine domnul Hoisling, două minute. Mulțumesc pentru raport. N-am, n-am pahar de bere aici, că aș vrea să ridic un pahar de bere, pentru că și berea e foarte bună. Știu că Parlamentul iubește mult vinul și că lobby-ul la vin e foarte prezent. Nici nu vreau să ne, că e foarte important sectorul vinurilor are un venit de 40% mai mare cu 40% de alte domenii decât alte domenii și cred că și alte domenii ar avea nevoie de vreo subvenție din când în când, așa cum am mai spus-o. Vreau să vă întreb însă dacă suntem chiar pe cărarea care trebuie, pentru că dacă mă uit la piața noastră, mă uit că sunt și alte domenii sunt extrem de importante pentru productivitatea noastră. Trebuie să avem o, o agricultură fără pesticide sau cu mai puține pesticide și uh, cred că și aici avem multe de făcut, mai degrabă decât să luptăm cu California și cu Noua Zeelandă pe piața mondială. Noi avem cea mai mare piață până la urmă, de ce să nu ne mulțumim așa? Însă avem și un dezechilibru în uh, finanțări. Am văzut 1,4 uh, miliarde de euro s-au investit în acest domeniu pentru publicitate și trebuie să fim totuși destul de realiști. O mare întreprindere are 6,1 milioane de euro pe care le-a primit. E vorba de o întreprindere mare pe care le-a primit în acest domeniu și, sigur, e frumos, dar poate să ne uităm și la cei mici care n-au primit atât de mult și care chiar vând direct produsele pe piață și să mizăm și pe ei. Eu zic că ar fi bine, deci, să nu ne uităm întâi la piața mondială, ci mai întâi să ne uităm la piața europeană, să facem publicitate pentru ele și să avem o piață de desfacere în Europa. S-a spus înainte că e nevoie de strategiile naționale și că acestea trebuie să fie îmbunătățite și întotdeauna să fie în armonie cu politica europeană. Deci să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți în Europa, am primit în primul rând și după aceea să vedem și dacă principiile PAC sunt respectate. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hoesling, iar aș vrea să vă amintesc că ne-am cam depășit timpul și că nu pot să vă dau mai mult timp decât uh, aveți alocat. Doamna Aguilar, acum din partea ECR. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc mult, mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru rezumatul acesta didactic uh, făcut cu privire la un studiu de evaluare foarte detaliat și util care examinează evoluția sectorului vitivinicol din 2013 încoace. Sigur, sunt de acord cu ce au spus uh, și colegii, că vorbim despre o istorie, o poveste de succes uh, în cadrul PAC. Programele naționale ale vinului au dat rezultate bune și se poate păstra specificul unui sector care produce peste 50% din vinul de la nivel mondial. Reforma din 2013, așa cum s-a menționat, își propunea să simplifice, să echilibreze oferta și cererea și să sporească competitivitatea. Aceste obiective la sfârșit sfârșitului 2020 sunt în uh, continuare valabile. Vrem să avem o simplificare și o competitivitate mai mare pentru sector fără să se scadă prețurile. E adevărat că vinde mai mult uh, vin, însă cu prețuri mai scăzute. În 2018, cu o producere din Spania de 50 de milioane de hectolitri, uh, dar fără măsuri de piață adecvate, soluția până la urmă a fost aceea că s-a plătit um, foarte puțin pe struguri Noua PAC și-a propus uh, să uh, aducă măsuri de autoreglementare pe piață și mai multă flexibilitate pentru cofinanțare. Vreau să mă refer la situația prezentă în acest moment. Um, măsurile adoptate de comisie sunt um, uh, bune, dar nu s-au alocat resurse noi. Um, până la urmă, banii au fost, trebuiau să fie alocați pentru investiții, de exemplu. Știm că uh, Um, comisia lucrează la um, diferite um, uh, programe, cum ar fi recoltele verzi, distilare și mai departe, dar pentru ca acestea să fie eficiente, trebuie bani uh, noi, altfel nu vor servi la nimic și uh, agricultorii din zonele rurale vor rămâne la fel. E nevoie nu de o scădere a bugetului, ci de o creștere ca să putem să rămânem în continuare lideri mondiali. Vă mulțumesc! Eh, ähm, vă mulțumesc, domnul Flanagan. Nu este conectat, nu? Nu, bine. Atunci, o să dau cuvântul comisiei să răspundă la întrebările coordonatorilor. Mai avem câteva minute pe care vi le acordăm, cinci minute, puteți să vi le împărțiți, vă rog. Thank you, Chairman. Thank you, MEP. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc eurodeputaților. Aș dori să încep prin a sublinia un uh, aspect menționat de pe mulți eurodeputați. Situația sectorului vitivinicol ca urmare a sancțiunilor uh, Statelor Unite și a pandemiei coronavirus. Suntem de acord. Situația s-a schimbat uh, semnificativ uh, um, față de toamna anului trecut și echilibrul uh, de pe piață s-a schimbat și el. Esențial aici sunt următoarele lucruri. Comisia a reacționat imediat și a alocat uh, cantități mari de resurse noi în acest sector. Tocmai am primit rezultatele finale ale plăților făcute de statele membre și pot să vă confirm pe această cale că Comisia a cheltuit peste 200 de milioane de euro în toate statele membre pentru distilare. Aceasta a reprezentat o cantitate de 10 milioane de hectolitri care au ieșit de pe piață ca să se stabilizeze prețurile. Se poate considera că e un succes uh, marcat și vreau să reamintesc că este vorba de bani noi. Unii spuneați că nu sunt. Banii aceștia niciodată nu s-ar fi folosit din cauza întârzierilor la investiții și uh, încetarea activităților de promovare din cauza carantinelor și a restricțiilor. Deci, este foarte important să știm că aceste măsuri uh, aplicate de comisie au succes. Comisia și comisarul meu a mai spus uh, în fața dumneavoastră că um, se consideră extinderea acestor măsuri din cauza situației curente legate de coronavirus. Apoi, vis-a-vis -vis de ce au spus mai mulți uh, eurodeputați, printre care domnul uh, Dorfman, uh, suntem de acord, hibrizii nu reprezintă singura soluție dar fac parte din soluție. Știm că agricultura de precizie are un rol de jucat. Este esențial să deblocăm aceste potențialuri. Și hibrizii sunt incluse aici. Ne, ne gândim la o reducere cu 30% și uh, să deblocăm potențialul de cercetare către astfel de domenii. Este esențial să ne îndreptăm în această direcție. Am uh, notat uh, și cerințele domnului De Castro vis-a-vis -vis de programe uh, speciale pentru agroturism și aș face o legătură cu o intervenție anterioară cu privire la pachetul de redresare partea de măsuri pentru dezvoltare rurală Um, mai degrabă decât uh, cele care s-ar referi strict la piață pe, în domeniul vinului. Pentru că nu va fi eficient până când nu încep din nou oamenii să se uh, să, se, să călătorească în spațiul european. Știm că fondurile sunt limitate și trebuie cu atât mai mult să avem uh, mijloace de concurență corespunzătoare. vis-a-vis -vis de protecția denumirii de vin. Domnule Cioca, stați liniștit. Așa s-a întâmplat dintotdeauna în legislația europeană. Niciodată nu a fost neprotejată această denumire. Apoi, în ceea ce privește pesticide și competitivitatea pe piața mondială, din punctul nostru de vedere, e clar că Europa are una dintre legislațiile cele mai stricte în ceea ce privește folosirea pesticidelor. Și suntem competitivi și pe piața internă și pe, part, și pe piața globală cu vinurile noastre. Nu avem nimic uh, de temut în ceea ce privește Australia sau Noua Zeelandă. Cât despre promovare, uh, conform legislației actuale, statele membre deja pot să uh, aloce țintit sprijinul lor pentru producători mai mici. Există marjă în politici care să permită sprijinirea IMM-urilor uh, în cadrul politicii noastre. Apoi, doamna Aguilar, situația la care vă referiți este una uh, tipică pentru statul membru pe care îl cunoașteți cel mai bine. Se întâmplă asta în Spania. E o situație foarte diferită ce se întâmplă în multe alte state membre. În Spania, uh, Spre deosebire de alte state membre, piețul unitar pentru vin nu a fost în creștere, ba din contră. Cumva trebuie să se rezolve și această situație prin programele de sprijinire a vinului naționale. Trebuie țintite zonele care aduc uh, valoarea adăugată la sticla de vin. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să o rog pe doamna Elen dacă dorește să mai completeze. Nu, nu este cazul. Bine. Să mergem mai departe la următorii vorbitori și să-i dăm cuvântul lui Cristine Schneider din partea PPE. Un minut, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Domnule președinte, într-adevăr, o să respect timpul alocat. S-a spus pe bună dreptate că pandemia de COVID, dar și vama, vămile impuse de SUA au adus o presiune asupra Europei. Consumul stagnează, ba chiar a dat înapoi și de aceea, domnule Hosling, trebuie să ne uităm către alte piețe. Vreau să întreb Comisia care sunt măsurile pe care le propune pentru ca producătorii noștri de vinuri să fie mai rezilienți și să reziste mai bine la crize și să poată să stabilizeze consumul datorită măsurilor Comisiei. Cum facem ca să fie pregătiți pentru următoarele crize, să avem un buget de crize multianual, indiferent de sector? Mi se pare de salutat și că domnul comisar a spus că se pot prelungi măsurile de criză. Vreau să vă întreb dacă Comisia poate să-și imagineze să îmbunătățească aceste măsuri și să le prelungească. Iar apoi o întrebare despre vinurile non-alcoolice. Este o măsură foarte bună care vine în întâmpinarea consumatorului, dar care sunt măsurile pe care le dorește Comisia în legătură cu acest sector? Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, iar acum următorul, Isabel Carvăliaș. S și D. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș putea să confirm și eu importanța politicilor și susținerilor oferite la nivel european în sectorul vitivinicol. Noi avem uh, un sector aici un, foarte important pentru economie, dar nu este numai vorba de economie, e vorba de istorie, de tradiție, de cultura multor zone din Europa. E foarte important și de aceea să continuăm să-i susținem pe toți cei care lucrează în acest serior, privilegiind calitatea și produsele de bună calitate în general, moderație indicată în consum, desigur, dar totuși e nevoie de o susținere pentru cei care promovează și respectă diversitatea Europei. Aș dori să vorbesc despre patrimoniul uh, genetic foarte amplu al varietăților noastre uh, de, um, de, de vin, care vin de la varietatea, desigur, uh, a strugurilor. Este vorba de un sector care în pandemie a ieșit cu greu din criză, dar prestigiul de care se bucură la nivel internațional uh, i-a dat puterea să rămână prezent pe piețele internaționale și cred că trebuie să continuăm să mizăm pe această cale pentru a putea să-i ajutăm, e important să înțelegem că trec printr-un moment extrem de dificil și să garantăm susținerea acestui sector atât de important și nu numai acestuia și multor altora care sunt atât de importante pentru economia noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc acum Iren Tolere din partea Renew. Un minut. Euh, euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voiam în primul rând să, să le mulțumesc domnului Onofre și doamnei Elen pentru calitatea raportului pe care l-au prezentat, care uh, ne arată că uh, instrumentele pe care le-am pus la dispoziția um, lumii vinii viticole sunt corespunzătoare, care le permit să gestioneze crizele și să um, evolueze în timp. Am văzut că au crescut și um, uh, prețurile și productivitatea. E un rol important. Dacă acum ratăm partea de promovare, ratăm relansarea. Um, ce se întâmplă pentru uh, vița de vie se recoltează toată pe an și după aceea acoperă toată producția pe un an. Am avut două crize exogene. Pe de-o parte, sancțiunile americane și criza COVID cu închiderea restaurantelor. Um, instrumentele nu sunt uh, bine proporționate, masa financiară nu poate uh, veni în întâmpinarea acestor crize specifice. Este foarte important, așa cum au uh, menționat-o și antevorbitorii mei. E foarte important așadar ca această filieră, acest sector să fie um, sprijinit prin rețele mai accesibile, de exemplu uh, agroturism sau enoturism și de asemenea foarte important pentru comisie ce se întâmplă există vreo soluție pentru problema Airbus ca să um, Uh, reluăm comerțul internațional pentru că avem promovare în state terțe cu campanii colective care vin în folosul tuturor uh, micilor producătorilor să uh, atragă și turism. Vorbim despre zone cum ar fi Toscana sau diferitele șlosuri, castele din Germania sau diferitele regiuni din Franța. De asemenea, aș dori să întreb Comisia ce părere are despre autorizarea uh, denumirilor de origine protejată și o oarecare flexibilitate crescută. Parlamentul a sprijinit această propunere să se uh, recunoască o practică istorică și aș dori să știu și care este poziția Comisiei în ceea ce privește plantările. Am terminat. Äh, ähm, äh, äh, Mulțumesc, aș dori să mai spun că doamna Tolere avea două minute și pentru că nu mai existau alți vorbitori de la Renew, de aceea ceilalți acum vor avea un minut. Ansander? Ansander are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Studiul arată plus valoarea politicii vitivinicole în Europa <clears throat> în ce privește stabilitatea economică, dar și faptul că se ține cont de mediu, de climă, de cererea consumatorilor. Din păcate, trebuie să vă spun că propunerea Comisiei Europene în cadrul PAC în 2018 e cam discretă în legătură cu aceste subiecte. Sperăm așadar ca Comisia Europeană Hmm. să sprijine în trialog Parlamentul European care a votat cu multă ambiție pentru integrarea chestiunilor de durabilitate, de digitalizare în uh, măsurile uh, de pe plan național, inclusiv uh, restructurarea din motive climatice sprijinite în raport și uh, pentru prima dată obligația comună de a avea cel puțin 5% din fonduri pentru aceste obiective. Sprijinim și integrarea dezvoltării durabile în caietul de sargini pentru DOP și IGP, informații nutriționale și cu privire la ingredienți și mai ales pentru a asigura un viitor stabil pentru acest sector, perenizând sistemul de autorizare de plantații dincolo de 2030. În încheiere vreau să spun că atunci când prim vicepreședintele Comisiei Europene critică poziția colegiuitorilor, președintele o întreruptă chei, în direcția concluziilor trase pe bună dreptate azi. Mulțumesc și scuze. Vielen Dank. Ähm. Mulțumesc foarte mult. Chiar am depășit uh, cu mult domnul Andriu acum de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult experților noștri. E vorba de un raport excelent care cred eu că va duce sectorul mai departe. În orice caz, în ceea ce privește subiectul uh, distilării și al vinului, producției vinului în general, a fost afectat de crize, într-adevăr, și instrumentele pe care le-a propus uh, Comisia sunt, într-adevăr, coerente și arată că e vorba de o bază care se creează pe care o putem folosi, pentru că altfel uh, nu se creează decât excepții de la reglementările PAC pe, care, pe baza cărora se guvernează. Mi se pare că autorizările sunt mai simple acum și etapele inutile au fost eliminate. Având în vedere situația în domeniul vinurilor dezalcoolizate, e vorba de noțiunea unor soiuri rezistente. Aici ar trebui să vorbim de uh, ele pentru ca să nu se folosească pesticidele și raportul clarifică foarte clar și uh, poziția Parlamentului cu privire la OCM-uri. Raportul vine în momentul care trebuie, cred eu. Asta este ceea ce pot să spun într-un minut. În orice caz, mulțumesc foarte mult uh, colegilor pentru implicare și pentru încercarea de a salva uh, sectorul vitivinicol. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Andrio, iar acum doamna Bizotto din partea IDE. Mi sentite? Mă auziți? Spune doamna Bizotto. Da, vă auzim. Perfect. Sectorul vitivinicol a crescut foarte mult în ultimii ani, însă 2020 a fost un an uh, sumbru din cauza COVID-ului. Mă auziți? Spune doamna Bizotu, noi auzim perfect. Vă auzim, spune președintele, vă rog, continuați. Mă auziți? Da, vă auzim, puteți continua. Bine, bine, continui, iertați-mă. Uh, Spuneam, deci, că sectorul vitivinicol a crescut foarte mult în ultimii ani, dar 2020 a fost un an sumbru din cauza COVID-ului, așa cum s-a spus deja, și de aceea au, pentru că știm că au scăzut și vânzările și uh, apoi a mai venit și problema aia uh, vamii, taxelor și Brexitului. Producătorii ce ne cer? Ne cer mai puțină birocrație și mai multe resurse dar uh, mai ales producătorii italieni uh, care sunt responsabili pentru o producție recunoscută mondial, spun că trebuie să-și petrece prea, peștrea, petreacă, îmi cer scuze, prea mult timp în birouri ca să completeze formulare. Deci haideți să încercăm să-i eliberăm. Există un studiu care arată în ce măsură costul muncii impactează costul producției în uh, diferite state europene și extraeuropene, iar costurile birocrației în la nivel național, dar și la nivelul european sunt foarte mari și am putea să-i ajutăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Bizoto, iar acum domnul Soidu de la PPE. Un minut. Gracias, presidente. La historia Mulțumesc, domnule președinte. Istoria vinului uh, uh, în ultimii ani e una de succes. Uh, am reușit să facem mai multă calitate prin denumirile de origine procesată. Am sporit productivitatea și veniturile cu 40% mai mari decât restul sectorilor și am promovat activ Uh, vinurile, astfel încât am crescut cu 6% anual uh, exporturile. De aceea, Europa rămâne în continuare cel mai mare producător, consumator și exportator de vinuri din lume. Dar mai rămân aspecte care trebuie îmbunătățite. Ne trebuie măsuri de gestiunea crizei mai uh, ambițioase și eficiente, cum uh, ne-a demonstrat criza cu coronavirus. Trebuie să um, facem eforturi mai mari pentru a înlătura bariere comerciale și cu partenerii noștri tradiționali, cum ar fi Statele Unite, și să garantăm că piețe istorice, cum ar fi Regatul Unit, rămân deschise și să um, deschidem noi orizonturi prin uh, cererea asiatică. Însă toate acestea, sigur, nu împiedicăm că avem acest succes colectiv mulțumită producătorilor și unei uh, politici care a fost la înălțime. Mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank. Als nächster Kollege. Mulțumesc. Colegul Fracos de la ECR, un minut. Thank you for your presentation. Mulțumesc pentru prezentare. Aș vrea să spun uh, un lucru și apoi să pun o întrebare. După actuala criză, piața își va reveni, dar Comisarul pentru Agricultură a făcut o propunere realistă pentru măsuri de a sprijini sectorul încă 11 luni. Mi se pare că e o mare plus valoare să sprijinim un sector după această prăbușire. E nevoie de eforturi mai mari. Aș vrea să vă atrag atenția asupra anumitor soiuri interzise de struguri, cum ar fi Isabel Noa Clinton și la bruscă. Sectorul vinului din noi ar putea folosi un impuls și aș vrea să știu dacă această interdicție va fi reevaluată. <clears throat> Sunt informat că astfel de soiuri au unele caracteristici care le fac atrăgătoare, mare productivitate, rezistență la secetă. Astfel de soiuri sunt produse în alte părți ale lumii. <clears throat> și există uh, iubitori de vinuri care le importă în Uniunea Europeană. Aceste caracteristici au fost identificate, dar nu cred că au un efect uh, atât de dăunător ca fumatul sau băuturile spiritoase. Cred că cu cercetare se pot produce din nou așa numitele soiuri interzise, dar să le facem sigure. E vreo intenție de reevaluare a, a interdicției cu privire la aceste soiuri? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Aguilara, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să spun că, într-adevăr, e vorba de o poveste de succes, așa cum am văzut și din date din prezentare, dar atenție, să vedem ce fel de succes. Trebuie să insistăm în continuare uh, ce e necesar pentru acest sector. Campanii de promovare sunt necesare și uh, să nu le punem sub semnul îndoielii, așa cum face unul Parlamentul. Și de asemenea trebuie rezolvat toată, uh, pentru totdeauna problema taxelor, uh, tarifelor uh, vamale impuse de Statele Unite. Am reușit uh, de asemenea să uh, extindem până în 2050 partea de administrații, de autorizații administrative. Toate acestea trebuie să se orienteze către viitor, nu către trecut. Și vreau să spun acestei comisii că ne trebuie noi măsuri pentru pandemie, pentru că aceasta continuă și problemele continuă și ele nu mai e destul uh, ce avem cu programele anterioare. Uh, și în țara mea ne trebuie resurse financiare noi ca să finanțăm criza pandemiei în 2021. Mulțumesc! Vielen Dank. Äh, und dann noch der Kollege Gia für eine Minute. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut. Mr. Eh, Chiarujo, could you please press the speak button? Vă rog să apăsați butonul speak. Mr. Chiarujo, if you... Domnule Chiarujo, dacă vreți să deschideți microfon. I hear you. Okay. Okay, thank you. Okay, sorry.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 Președintele, mulțumesc că a fost o legătură prea proastă și deci nu s-a putut interpreta. Mai avem solicitări de intervenție, dar îmi pare rău, nu le pot accepta, pentru că și comisia trebuie să ia din nou cuvântul. <clears throat> Aveți acum 6-7 minute maxim ca să răspundeți la întrebări. Comisia, doamna Elen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule Linz. Pentru a finaliza intervenția Comisiei la această dezbatere, cred că e o înțelegere largă între Parlamentul European și Comisia Europeană în ce privește relevanța și importanța și adecvării politicii UE pentru sectorul vitivinicol. Ce important din mesajul pe care am încercat să-l transmitem și ca sprijin va continua. Să consolidăm sprijinul pentru sector pe viitor. În același cadru arhitectonic, cum au spus și unii deputați, în ce privește unele întrebări concrete noi piețe, piețe vechi, unii deputați, de unde să avem creștere. Creștere în afara UE, consumul scade mult, scădea și înainte de pandemie. E o tendință care trebuie echilibrată prin a mări plus valoare. Adevăratele piețe de creștere sunt în exterior, în Asia în special, și piețele mature. Mulți deputați au vorbit despre SUA, sancțiunile americane și Brexitul. După ieșirea Regatului Unit din, Mare, din Uniunea Europeană, Regatul Unit e acum cea mai mare piață de export pentru vinuri, iar SUA e pe locul 2. Nu, se corectează vorbitorul. SUA e pe locul 1 și Brexitul, spune vorbitorul, e pe locul 2. sancțiunile. Știți care a fost poziția Comisiei față de sancțiuni? Comisia a adoptat un pachet de retaliere de sancțiuni la adresa SUA, spunând clar celor din SUA intenția noastră nu de a înlocui tarifele de partea cealaltă. Vedeți care e acum situația politică din SUA, ca și mine și posibilitatea sau probabilitatea oricărei mișcări în acest sens nu trebuie <clears throat> considerată ca fiind realizată înainte de schimbarea de președinție. În legătură cu Brexit, echipele noastre lucrează zi și noapte încercând să asigure un acord. Chiar și în cazul cel mai prost, că nu s-a ajunge la niciun acord, nu ne așteptăm în lumina dependenței enorme a pieții britanice de vinurile din UE, Regatul niciodată nu va aplica tarife vamale vinurilor din UE. Deci ne menținem poziția concurențială, indiferent de situație. În legătură cu extinderea indicațiilor de origine sugerată de doamna Tolere, nu avem nicio părere în general dacă se extinde indicația de origine se pierde specificitatea, dar poți câștiga avantaje pe piață, e o opțiune de avut vedere pe plan local sau național. Mulți deputați s-au ridicat la subiectul importanții autorizațiilor de plantație și poziția comisiei cunoscută. Comisia niciodată n-a sprijinit instrumentul, după cum știți. Credem că există motive să menținem controlul producției și a producției medii fără a limita accesul la producție. E singurul sector care menține limite în ce privește oferta. E cel mai mare domeniu de divergență pentru noi între abordarea noastră și a dumneavoastră. Vreau să insist că în ce privește pandemia de COVID, sprijinul acordat reprezintă bani noi. Aș insista mult asupra acestui aspect pentru că nu e corect să se spună că dacă e finanțat din pachet, că nu sunt bani. Nu e adevărat. În primul rând, pentru că există tradițional în multe state membre care cheltuiesc mult sume mari necheltuite chiar în circunstanțe economice normale. Când toate activitățile economice s-au oprit, Distilarea de criză era singura modalitate de a cheltui bani, deci e o soluție de a economisea mulți bani pe care statele membre, de fapt, ar trebui să îi dea înapoi la bugetul european dacă nu i-am cheltuit noi. Un ultim uh, aspect legat de interdicția legată de hibrizi, vreau să spun foarte limpede că Comisia, în legătură cu seurile interzise, Comisia a propus să se elimine interdicția. Deci să permită pe viitor o liberalizare completă acestor soiuri. Și ultimul comentariu, utilizarea de zahăr e o bătălie a trecutului. Chestiunea utilizării zahărului în producția de vin dispare ca subiect politic. Nu mai e o problemă. Cu schimbările climatice <clears throat> și posibilitatea de a utiliza tot mai mult cantități tot mai mici pentru a îmbogăți. Problema invers, cum să menținem, să reducem nivelul de alcool din anumite state membre ale UE și să respectăm cei 15% și mă opresc aici. Președintele, mulțumesc. intervențiilor de la Comisia Europeană pentru prezentări și pentru răspunsul la întrebări. În special, din cauza pandemiei, provocările au crescut. În anumite regiuni <clears throat> există probleme mai mari de vânzare a vinului pe piață. E foarte important să păstrăm legătura, să putem reacționa la mecanismele existente. Acum, la punctul diverse, dacă nu sunt alte solicitări de intervenție și nu sunt, mai avem punctul 9 pe ordinea de zi. Pe 30 noiembrie, <clears throat> la ora 16.45, vom avea ședința următoare. Vreau să vă mulțumesc tuturor, mai ales tehnicienilor, interpreților și vă urez o seară plăcută. Ședința se încheie aici.